Dear colleagues, welcome. Dragi colegi, bine ați venit la reuniunea de astăzi a Comisiei Jurii. Dați-mi voie să începem și să trecem direct la ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dați-mi voie să vă informez cu privire la schimbările produse la proiectul de ordine de zi punctele 9, 34 și 36 le-am amânat. Punctul 39 va fi discutat după punctul 28. Dacă nu se opune nimeni, considerăm proiectul de ordine de zi adoptat, astfel modificat. Reuniunea aceasta este transmisă pe internet cu excepția punctelor care vor fi discutate în camera și orele sunt indicative și se pot modifica pe durata reuniunii. To, uh, announcement. În ceea ce privește comunicările președintelui, dați-mi voie să vă spun care sunt uh, hotărârile coordonatorilor de la reuniunea din 24 septembrie când coordonatorii au hotărât să numească următorii raportori. Domnul de Grandes Pascual pentru raportul privind certificatul de protecție suplimentară pentru produse medicale, domnul Coferati pentru raportul pe servicii în statul membru, a documentelor judiciare și extrajudiciare pe chestiuni civile și comerciale, doamna Hautala pentru raportul privind uh, programul de justiție pe regula 55 cu LIBE, domnul Radef pentru raportul privind cooperarea între instanțele statelor membre în prelevarea de dovezi în chestiuni civile și comerciale, doamna Hannibal pentru un raport referitor la patru decizii ale Consiliului de autorizare a anumitor state membre să accepte aderarea Republicii Dominicare, Ecuadorului, Ucrainei, Hondurasului la Convenția de la Haga din 1980 pe aspectele civile ale răpirii internaționale de copii, doamna Rozier, pentru raportul referitor la acțiunea Uniunii după aderarea sa la actul de la Geneva a actului de la Lisabona privind denumirea de origine și indicațiile geografice și decizia Consiliului privind aderarea UE la actul de la Geneva. Domnul Crisogonos pentru avizul privind Fondul Social European Plus, doamna Bergeron pentru avizul privind procedura de verificare referitoare la încălcarea normelor de protecția datelor cu caracter personal în alegerile pentru Parlamentul European și pe mine pentru avizul privind întreruperea sau uh, oprirea schimbării anuale a orei între ora de vară și ora de iarnă și descărcarea 2017, bugetul general al Curții de Justiție. Mai mult, coordonatorii au hotărât să redacteze un aviz sub formă de scrisoare către PETI privind petiția 0186-2018 să nu mai reînnoiască întrebarea orală privind directiva referitoare la asigurarea auto, să ceară serviciului juridic un aviz de modificare a temeiului juridic al propunerii Comisiei privind uh, Persoanele care trag semnalul de alarmă să trimită o scrisoare președintelui privind propunerea pentru directiva pentru reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului către ENVI și să mandateze președintele să cosemneze cu președintele INCO scrisoarea referitoare la dosarul de conținut digital adresat președinției austriece. Atât la punctul 2. Punctul 3 este un punct de care trebuie să luăm notă și apoi punctul 4 discutarea proiectului de recomandări referitoare la publicarea electronică a jurnalului, a monitorului oficial a Uniunii Europene. Eu sunt raportor aici. Și aș vrea, dacă îmi permiteți, să fac următoarele observații înainte de votul care va avea loc astăzi. Este vorba de o scurtă actualizare a regulamentului 2013 privind publicarea electronică a monitorului oficial a Uniunii Europene, care asigură că versiunea electronică electronică a monitorului oficial este o versiune oficială, autentică, actualizată și completă cu uh, efecte juridice. Parlamentul și-a dat consimțământul pentru adoptarea pentru adoptarea acestei, acestui document pe baza recomandării comisiei noastre și dezbaterea s-a axat nu pe fondul propunerii, ci pe temeiul juridic, care este clauza de flexibilitate de la articolul 352 din tratat, tul privind funcționarea Uniunii Europene. Utilizarea clauzei flexibilitate este greoaie și uh, ia foarte mult timp, inclusiv datorită faptului că este utilizată uh, sporadic și în cazuri excepționale. Mai mult, Parlamentul poate doar să se pronunțe cu un da sau nu, fără implicarea directă în elaborarea textului final. Mai mult, cerințele constituționale în anumite state membre cer uh, adesea proceduri greoaie și îndelungate înainte de folosirea clauzei de flexibilitate. Actuala propunere de modificare are patru considerente și două articole scurte și uh, din perspectiva evoluțiilor tehnologice și de reglementare se vizează actualizarea procedurii în regulamentul 2013 pentru autentificarea monitorului oficial cu semnătură electronică. O astfel de autentificare este acum posibilă prin folosirea unui sigiliu electronic care să accelereze procedura pentru publicarea jurnalului oficial. Propunerea Comisiei pentru acest amendament a fost prezentată în februarie anul trecut și analiza jurii a textului și verificarea temeiului juridic a fost fina- au fost finalizate în septembrie 2017. Cererea oficială de consimțământ din partea Consiliului a venit doar luna trecută, adică la un an după ce jurii s-a pronunțat gata să ofere recomandări plenare pe această simplă actualizare. În avizul jurii privind temeiul juridic din 2017, pe lângă problemele procedurale pe care le-am subliniat, am arătat și că Viitoarele evoluții tehnologice în domeniul roboticii și automatizării pot necesita adoptarea de dispoziții pe publicarea uh, jurnalului oficial și activitățile biroului de publicare cu uh, niște alegeri esențiale la nivel de strategie. Recomandarea unanimă a comisiei noastre a fost să cerem președintelui Tajani să trimită o scrisoare Consiliului și Comisiei prin care să recomande uh, luarea în considerare a posibilității ca viitoarea revizuire a tratatului să includă adăugarea unui temei juridic explicit care să folosească procedura legislativă ordinară. Această scrisoare a fost trimisă deja pe dosarul în cauză. Consiliul a cerut oficial consimțământul Parlamentului printr-o scrisoare de pe 18 septembrie 2018. Proiectul de regulament aduce mici schimbări propunerii care, dar nu-l modifică pe fond, pentru a permite utilizarea unui sigiliu electronic în vederea autentificării versiunii electronice a monitorului oficial. Propunerea mea este deci ca jurii să recomande plenarei consimțacul să se acorde aprobarea pentru acest regulament. În ceea ce privește temeiul juridic, care include recomandarea de a actualiza tratatelor, se regăsește în anexa la proiectul de recomandare. Având în vedere simpla modificare propusă și din dorința de a avea regulamentul modificat în vigoare cât mai repede posibil, și în plus, având în vedere că Parlamentul poate să spună doar da sau nu, propunerea mea este să nu punem o dată limită pentru amendamente, ci să mergem direct la vot astăzi, în această dimineață, astfel încât să putem vota în plenară în a doua parte a sesiunii din octombrie. Și acum invit membrii să intervină cu comentarii. See, no comments. Uh, does the commission wish to... Văd că nu intervine nimeni. Comisia, vreți să interveniți? Nici comisia nu vrea să intervină. Prin urmare, vom trece la adoptare în comisia noastră când ajungem la punctul 8 de pe ordinea de zi, în cursul dimineții. Și acum continuăm cu punctul 5, schimb de opinii privind protecția suplimentară și certificatul aferent pentru produse medicinale și dau cuvântul domnului de Grandes Pascual în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule președinte. reprezentanții comisiei, care sper că ne ascultă cu mare atenție și dați-mi voie să vă spun că această propunere a comisiei este o mare ocazie și reforma de reglementare este scurt modificată, dar consistent. N-am nicio îndoială că e o idee bună, dar sunt conștient de dificultățile de a respecta, de a face acest timp un mandatul actual. Am acționat, am luat notă de uh, importanța contribuției uh, raportorilor din umbră. Am început conversațiile și sper să-i auzim în această dimineață. Începem intervenția subliniind cât de important este acest certificat suplimentar de protecție pentru industria farmaceutică europeană. E o compensare necesară uh, pentru activitatea de uh, studiu pe care o realizare. Și încep cu asta, pentru că nu trebuie să uităm că brevetele sunt uh, ADN-ul industriei și că Europa trebuie să fie responsabilă și să stimuleze genul acesta de, de inovații care îmbunătățesc și au îmbunătățit sănătatea oamenilor semnificativ. Inovația este o investiție, niciodată o cheltuială și trebuie promovată. De aceea salut, așa cum ați spus, propunerea de regulament referitoare la acest certificat complementar de protecție, numit CPC, din partea Comisiei Europeană cu angajamentul meu ferm să aprobăm, dacă este posibil, în acest mandat, conștienți fiind de dificultățile cu care ne confruntăm în, spre finele legislaturii întotdeauna. E vorba de o propunere specifică și echilibrată, așa cum ne-a spus și Comisia în expunerea sa de motive și obiectivul este să uh, rezolvăm anumite probleme neintenționate care rezultă din regimul suplimentar de certificare ce ia în considerare schimbările cu care s-a confruntat industria farmaceutică în ultimii ani. Uniunea Europeană s-a angajat întotdeauna să fie un centru de investiții, dezvoltare, cercetare pentru farmaceutic și lucrurile au evoluat așa și în 2016, adică mult mai repede decât în alte părți. Și de aceea suntem lideri pe această piață competitivitatea europeană este bună și industria de generice nu trebuie să rămână într-o stație dezavantajată față de restul lumii. Trebuie să mm, putem acționa într-o lume mai globalizată și să nu punem bariere în calea propriilor întreprinderi cu elemente care să le destimuleze și care să le ducă la pierderea avantajului competitiv în sectorul care a făcut Europa un pionier în lume. Angajamentul meu ca raportor este să am o abordare constructivă securitate, certitudine juridică și promovarea intereselor europene. Vrem să introducem măsuri care să garanteze împotriva posibilelor efecte indirecte care pot avea impact asupra propunerii intelectuale și se vor regăsi în întreaga propunere. În textul final se vorbește de claritate și certitudine cu privire la excepții atunci când acestea se aplică. Conform studiului făcut de Comisia Europeană, nu există niciun risc Eh, dacă promovăm în continuare inovațiile. Acestea fiind spus, vreau să vă spun că rolul medicamentelor generice este esențial în această ecuație, ca și medicamentele de înaltă calitate din întreaga Europa. Fără îndoială, unele dintre utilizarea lor a dus la un acces mai mare al pacienților la medicamente, și asta duce la îmbunătățiri semnificative pentru sistemul medical european. Uh, persoanele mai sensibile, mai expuse, mai fragile trebuie să aibă acces la aceste medicamente. Dar accesul la medicamente nu e subiectul nostru, nu despre asta vorbim și nu ăsta este obiectivul propunerii. Important în această propunere este să creăm 20-25 de mii de locuri de muncă în plus în Europa până în 2025, că vor crește vândările nete pentru industria farmaceutică cu 7,3 sau 9,5 miliarde până în 2025 și o să avem un acces mai bun pentru medicamentele generice și biosimilare după introducerea acestui certificat, consecințe care se regăsesc în studiul de impact prezentat de comisie. O să introduc și clauze de salvgardare pe anumite puncte, îmbunătățind textul comisiei, cum ar fi, de exemplu, o întrebare pe care vreau să o adresez pentru comisie, înainte să-mi formulez amendamentele în timpul pe care l-am la dispoziție. Întrebarea pentru comisie este, n-ar fi mai bine ca în cerințele de notificare exante cu privire la fabricare, unde avem organisme publice internaționale independente ca drept de brevete, să publicăm doar partea mai puțin sensibilă a acestor documente, pentru că dacă publicăm părțile sensibile, competitorii din Euro- afara Europei ar putea să le exploateze în avantajul propriu și întreb comisia, avem suficient timp pentru a face o, avea doar 28 de zile înainte de data prevăzută pentru uh, publicare? Asta se cere de la producătorii de medicamente generice. E nevoie de mai mult timp. Și în încheiere, încă o întrebare pentru comisie. Putem ajunge la un compromis pentru a întârzia uh, aplicarea propunerii pentru a nu duce prejudiciu intereselor, un termen mai lung ar duce la un mai bun echilibru pe piață. față de propunerea actuală din regulament. Acestea sunt întrebări și sper că Comisia ne poate da răspuns. Acestea sunt lucrurile la care eu m-am gândit că pot îmbunătăți propunerea Comisiei. A escuchar a los ponentes de la sombra eh, toda su razón. Vreau să i sprijin pe raportorii din umbră și vreau să mai menționez un singur lucru. E posibil că dacă nu suntem eh, conștienți de timpul pe care îl avem la dispoziție, concurenții noștri din afara Europei pot să câștige teren și asta va avea impact nu asupra medicamentelor generice, ci asupra inovațiilor din acest domeniu și adesea acestea merg mână în mână și până la urmă pacientul este cel care nu va putea beneficia de asta. Dar ce întreb comisia este ceva foarte logic într-un termen scurt, vrem să introducem niște opțiuni excepționale pentru că atunci când avem Uh, vânzarea de medicamente generice în Europa, concurenții noștri din afara Europei să nu câștige în fața noastră și să rămânem pionieri în uh, acest domeniu. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult, domnul Völcan, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru cuvintele introductive și pentru ideile pozitive exprimate față de propunerea comisiei. Vreau să subscriu și eu la acest demers. Cred că propunerea comisiei este un pas bun în direcția bună. Parlamentul de multă vreme a solicitat uh, stimulente pentru îmbunătățirea accesului la medicamente, nu doar în rezoluția Parlamentului în ceea ce privește strategia pieței internet din 2016, ci și în raportul de anul trecut în ceea ce privește îmbunătățirea accesului la medicamente. Când a fost introdus SPC, Parlamentul, ca legiuitor, a vrut să stimuleze producătorii de medicamente inovatoare să lucreze în Uniunea Europeană. A și funcționat foarte bine. Danemarca a fost un stat puternic în domeniul genericelor, iar acum, datorită noilor reguli, a devenit un pionier în ceea ce privește produsele inovatoare, ceea ce arată că această strategie funcționează. De aceea doresc să-l uh, susțin pe raportor pentru că o astfel de legislație poate aduce rezultate pozitive. Și așa cum a constatat și raportorul, lumea se dezvoltă în continuare și constatăm acum că producătorii de generice din Uniunea Europeană se confruntă cu probleme mari pe piața internă. Pe scurt, sunt uh, dezavantajați față de producătorii din afara Uniunii Europene și trebuie să creăm acum o compensare pentru a uh, facilita producția de medicamente generice în Uniunea Europeană. Cu această propunere, SPC trebuie create condiții egale și întărirea competitivității producătorilor europeni, în special în ceea ce privește exporturile în țări în care nu există prevederi de tip SPC și astfel facem un pas înainte. Sigur că trebuie să avem în vedere întotdeauna și dreptul de proprietate intelectuală și uh, trebuie să punctez aici că nu este vorba de slăbirea drepturilor de proprietate intelectuală aici. Astfel, uh, acest uh, certificat suplimentar nu afectează durata de 5 ani și, și în poziția noastră nu am sugerat o reducere a acesteia. Însă, introducerea pe piața europeană a genericilor este importantă pentru că o ofertă mai mare de medicamente poate să uh, creeze concurență și are un efect uh, pozitiv asupra bugetelor naționale. În ceea ce privește așa numitul Day One Entry în Uniunea Europeană, consider că e nevoie de a avea o derogare nu pentru producător, nu doar pentru exporturi, ci și pentru depozitare, pentru crearea de stocuri, pentru că cred că doar așa propunerea legislativă își poate desfășura întregul potențial. De aceea, în putem crea astfel stimulente pentru producătorii de generice și biostimulente, astfel încât acestea să nu fie produse în afara Uniunii Europene și să putem uh, să ne impunem pe această piață și să nu permitem ca acest lucru să se facă doar de către SUA sau Japonia. Și în ultimul rând am să introduc și eu câteva amendamente care sper să uh, se regăsească și în avizul Comisiei Envi pe care îl pregătesc. Am să uh, propun niște garanții în uh, <clears throat> spiritul directivei cu privire la medicamentele falsificate. De asemenea, în ceea ce privește notificarea, consider că uh, în termen de 28 de zile este prea lung. Eu cred că această notificare poate fi făcută și doar cu 14 zile înainte și să fie adresată doar um, autorității în domeniul sănătății și nu, către, și nu și către concurenți. Și așa cum vă spuneam, am să vin cu o propunere și în ceea ce privește uh, crearea de stocuri. Și pe final vreau să subliniez că nu pot să accept faptul că se argumentează că nu am putea introduce o creare de stocuri pentru că astfel am încălca acorduri comerciale internaționale. Cred că tocmai în domeniul sănătății trebuie să ne gândim foarte bine dacă putem veni cu acest argument comercial. Mi se pare o chestiune politică foarte complexă. Mă bucur să colaborez în continuare cu colegii raportori din umbră și cu raportorul, bineînțeles. Mulțumesc. Domnul Zlotovski are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Aș avea câteva comentarii cu privire la această propunere. Industria farmaceutică din Uniunea Europeană ar trebui să fie în măsură să concureze în condiții echitabile cu producătorii de generice și biostimulente din alte părți ale lumii. Medicamentele din Uniunea Europeană sunt sigure și îndeplinesc uh, toate standardele și de aceea ar trebui să folosim la maxim acest prilej, asta și în beneficiul consumatorilor. Atât din uh, ambele Americi cât și din Asia. Până în 2020, medicamente până la o sumă totală de 90 de miliarde de euro nu vor mai beneficia de protecție. Trebuie să schimbăm aceste reglementări pentru a spori competitivitatea produselor noastre pe piețele internaționale. Însă, desigur, trebuie să avem și garanții juridice care să ne protejeze împotriva ab- buzului uh, sistemului uh, din Uniunea Europeană, însă ar trebui să permitem producția acestor uh, medicamente în perioada SPC pentru export. Competiția din America, Rusia și China este foarte puternică. Este, iată, o propunere care are menirea să atragă investiții în cercetare și dezvoltare în Uniunea Europeană și de asemenea este o mm, ofertă promițătoare și pentru produsele inovatoare, pentru asigurarea de locuri de muncă și transferul de cunoștințe. Noi suntem în favoarea propunerii comisiei, deși avem câteva rezerve în ceea ce privește tipurile de SPC-uri care ar trebui să fie modificate și de la ce dată. Acest lucru ar presupune fie succesul sau eșecul acestui regulament și de aceea vom înainta amendamente și sper că vom avea o colaborare constructivă. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că de fiecare dată când analizăm aceste chestiuni, trebuie să ne amintim și de faptul că pe măsură ce amendăm aceste reglementate, aceste regulamente, nu vrem să periclităm uh, brevetele și perioada de protecție de 5 ani pentru companiile care produc uh, produse medicale și produse farmaceutice de ultimă generație. Acest regulament vine cu prevederi care să creeze un cadru concurențial echitabil pentru societățile europene. Pentru că ar fi dificil să ne gândim la o situație în care companii care operează în afara pieței noastre ar avea posibilitatea să-și introducă genericele sau uh, produsele biosimilare în interiorul teritoriului Uniunii Europene mai devreme decât uh, companiile care produc uh, în interiorul Uniunii Europene. Garanțiile pe care ar trebui să le uh, oferim acestora s-ar baza pe aceste reglementări și să nu uităm nici de calitatea produselor med medicale și a medicamentelor, care este esențială pentru utilizatori. Și să nu uităm că Medicamentele falsificate sunt prezente pe piața europeană, multe dintre acestea venind din China. Și nu se regăsesc doar uh, în vânzările pe internet, ci chiar și în farmacii. Și în nu prea înțeleg uh, care este motivația în spatele unor astfel de activități, pentru că este în detrimentul sănătății umane, însă noi trebuie să ne asigurăm că producătorii europeni, în special uh, cei mici și medii, sunt protejați. Asta este datoria noastră. Și, într-adevăr, cele două chestiuni Uh, termenul uh, la care ar trebui să intre în vigoare regulamentul, data limită, uh, de asemenea, este foarte importantă pentru că foarte curând vom asista la o creștere sporită a, pentru brevete pentru anumite produse care nici măcar nu au fost concepute încă în, pentru niște beneficii viitoare. Trebuie să anticipăm acest lucru în ceea ce privește stabilirea datei limită. În ceea ce privește perioada de 5 ani, în prima zi după expirarea acestui termen, companiile europene, ă, companiile de fapt în general, vor avea posibilitatea să vândă aceste produse pe piața europeană. Cred că atât companiile mari care cheltuie sume colosale pe cercetare și dezvoltare vor avea un uh, interes uh, major uh, într-o protecție pe bază de brevet suplimentară, dar și companiile medii care produc la standarde foarte ridicate, dar și companiile mici ar trebui să poată să concureze pe piață în condiții egale. Președintele, mulțumesc. Întreb Comisia dacă dorește să reacționeze. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc și pentru ocazia de a reacționa la dezbaterea din această dimineață. Pot să-l asigur pe domnul raportor cu privire la două aspecte. Am ascultat cu mare grijă tot ceea ce s-a spus în această dimineață și suntem recunoscători uh, și ne bucurăm să auzim că această propunere este considerată una bună. Și Evident că suntem la dispoziția acestei comisii pentru a căuta soluții și uh, asistență tehnică acolo unde este nevoie. Așa cum a subliniat uh, raportorul, această propunere oferă oportunități uriașe, suntem convinși de acest lucru, pentru companiile noastre de a culege beneficiile pe piețe care cresc uh, rapid. Deci avem nevoie de această pre vedere și trebuie să ne grăbim pentru a îmbunătăți competitivitatea europeană. Dat fiind faptul că avem nevoie de această propunere acum și trebuie să ne grăbim, noi am venit cu o propunere țintită și am încercat să avem și o abordare echilibrată, să nu facem mai mult decât este necesar pentru a permite companiilor care produc generice și bio uh, stimulente să uh, beneficieze de avantajele unor piețe care cresc foarte rapid. Mă bucur că această propunere s-a bucurat de susținere în comisia dumneavoastră vis-a-vis -vis de întrebările care au fost formulate. Dacă am înțeles bine, prima întrebare a domnului raportor se referă la cerința de notificare și se pune întrebarea de ce această notificare nu trebuie adresată deținătorului de certificat. Vreau să vă asigur că uh, există obligația de publicare a acestor uh, informații și de aceea am conceput uh, propunerea în așa fel încât uh, să nu existe informații confidențiale care să fie transmise deținătorilor de certificate uh, de protecție suplimentară. Acestea fiind spuse, desigur că vom încerca să analizăm și alte soluții posibile, dar protecția informațiilor confidențiale este evident crucială. Apoi, în ceea ce privește termenele, dacă am înțeles bine, domnul raportor consideră că termenele impuse în procedura de notificare sunt uh, oarecum prea ambițioase și înțeleg că un alt raportor din umbră are o opinie complet diferită. Deci și aici uh, suntem dispuși să oferim asistență tehnică. Am încercat să găsim un termen care, în opinia noastră, este realist și ține cont de nevoile de ambele părți. În al treilea rând, aplicarea în timp a acestei propuneri. Într-adevăr, propunerea Comisiei își propune să se asigure că derogarea se va aplica certific- deținătorilor de certificate de protecție suplimentară care nu au fost încă acordate la data intrării în vigoare a regulamentelor cu o perioadă foarte limitată de timp. Și să vă explic de ce am venit cu această soluție, pentru că, sigur, există un număr de alte opțiuni. Vrem, pe de o parte, să ne asigurăm că companiile noastre vor putea beneficia cât de curând de pe urma acestei uh, derogări. Pe de altă parte, vrem să ne asigurăm că drepturile protejate sunt respectate Asta este echilibru pe care am dorit să-l asigurăm. Și încă o dată vă putem pune la dispoziție asistență tehnică pentru că înțeleg că există opinii diferite în cadrul comisiei dumneavoastră. Vis-a-vis -vis de argumentul că aplicarea în timp ar duce la o aplicare divergentă în Europa, aș dori să vă <coughs> reamintesc că aplicarea divergentă este inerentă sistemului certificatelor de protecție suplimentară. Depinde de locul în care depui cererea și de maniera în care este tratat de autoritatea pentru brevete națională. Deci această divergență este prezentă de astăzi deja. Deci nu ar trebui să fie o chestiune prea problematică. Vis-a-vis -vis de întrebările domnului Velcan, încă o dată vă mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut și referindu-mă acum la câteva puncte. Dacă am înțeles bine, ați dori să promovați un sistem care să se aplice nu doar exporturilor în afara Uniunii Europene, ci și în interiorul Uniunii Europene, în special în țările unde această protecție suplimentară nu există. Eu cred că asta nu este o temă adevărată, pentru că certificatele de protecție suplimentară sunt puse în aplicare acum peste tot, deci nu știu care ar fi valoarea adăugată suplimentară a acestui demers, dar evident uh, suntem dispuși să analizăm lucrurile. Apoi, domnul Völken subliniază necesitatea de a facilita intrarea în ziua 1 pentru generice și biostimulente. După expirarea protecției prin intermediul certificatului de protecție suplimentară. Asta, într-adevăr, este o temă importantă și cred că propunerea noastră va facilita acest lucru. Și raționamentul este foarte simplu. Dacă ești în măsură să produci în Europa, în, pe parcursul protecției SPC, atunci capacitatea de producție există și va fi mai ușor de exportat. Dacă mai permiteți și un răspuns în ceea ce privește crearea de stocuri, în evaluarea noastră de impact, enumerăm o serie de argumente pentru care nu am inclus acest lucru în propunerea noastră, însă mă voi opri aici. Mulțumesc! Sper că întrebările raportorului și-au găsit un răspuns. Doriți să interveniți, domnule Pascal de Grandes? Vă rog. Sí, presidente, cu toda brevedad. Foarte scurt, domnule președinte, mulțumesc și cu mulțumirea faptului că în ceea ce privește această propunere, com- colegii sunt deschiși și putem ajunge la niște bune soluții de compromis. M-am simțit bine reprezentat în intervențiile colegilor pentru că sunt nuanțe cu care pot fi de acord. Adică putem discuta și putem să completăm și îmbunătățim uh, propunerea comisiei, dar diferențele nu vor fi mari. Cu toții vrem să profităm de această ocazie, este o temă subi, sub, splendidă, trebuie să vorbim despre elementele din propunerea comisiei, dar e un moment de mare oportunitate pe care trebuie să-l folosim, așa că mulțumesc tuturor, mulțumesc și comisiei și sperăm să putem lucra împreună. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, thereby we Mulțumim. Continuăm cu punctul 6 acum. Considerații ale amendamentelor cu privire la transformări, uh, fuziuni și diviziuni transfrontaliere. Dau cuvântul doamnei raportor, doamna Regna. Uh, wir haben jetzt uh, nun... Mulțumesc, domnule președinte. Avem acum acum amendamentele uh, care au fost înaintate și care sunt disponibile în limba engleză și spun acest lucru pentru că sunt foarte multe, sunt 812 uh, amendamente față de propunerea comisiei doar din comisia jurii. Econ și Empl au un calendar foarte strâns. În Econ se lucrează doar în engleză, tocmai pentru a putea apăsa pe accelerație și a ajunge în timp util la un rezultat. După dezbaterea de astăzi, vom avea prima întâlnire a raportorilor din umbră și mă bucur de această ocazie. Am avut deja discuții bilaterale care au fost uh, foarte constructive. Votul este prevăzut pentru data de 19 și 20 noiembrie. Și iată că Uh, avem un calendar destul de strâns pe un uh, dosar atât de complex. Ceea ce deduc din diferitele poziții exprimate, în pofida numărului mare de amendamente, este că toate grupurile politice își doresc crearea unui nou cadru juridic uh, cu reguli clare care să permită uh, companiilor de pe piața internă să fie mobile, fără a trebui să renunțe la personalitatea lor juridică, dar respectând în același timp și certitudinea juridică. Deci, iată o, un obiectiv ambițios. Aici uh, trebuie să avem în vedere, în special, uh, lucrătorii, uh, membrii și și creditorii. Lipsa unei reglementări uh, în acest domeniu a făcut să nu există o protecție corespunzătoare a lucrătorilor sau aceste lucruri să ajungă la decizia Curții Europene de Justiție. Toate acestea au făcut ca regimul de arbitraj uh, pe partea dreptului material să fie permisă și acest lucru a generat tensiuni între statele membre tensiuni care există în continuare. Deci asta este situația în care ne aflăm. Vrem reguli clare, proceduri clare și o protecție clară a factorilor interesați, a lucrătorilor care sunt cei mai afectați de mutarea <clears throat> unor societăți. Mă uit acum la ceas și uh, știu că nu mai avem prea mult timp. Pe de altă parte, totuși este un dosar uh, legislativ foarte complex care merită să detaliem uh, principalele idei care rezultă din amendamente. Principalele amendamente din partea socialiștilor și democraților pentru protecția lucrătorilor au fost deja formulate pentru a permite și informarea și consultarea acestor lucrători în conformitate cu acquis european și pentru a asigura și un drept de codecizie pentru lucrători. Este vorba, în primul rând, de o clarificare cum ca reprezentanții lucrătorilor trebuie să fie incluși în uh, deciziile care se iau. Apoi, uh, comitetele de întreprindere sau sindicatele trebuie să aibă și resursele necesare pentru analizarea raportului, iar în consultarea lucrătorilor, aceștia trebuie să aibă și dreptul de a beneficia un răspuns și anume înainte de luarea deciziei. Știm din experiență că se practică din ce în ce mai mult uh, uh, formularea unui răspuns, uh, dar când este deja prea târziu. Deci, ideea e să primești un răspuns la timp. În ceea ce privește celelalte amendamente, definiția propusă în raport pentru uh, firmele de tip căsuță poștală trebuie îmbunătățite, așa numitele artificial arrangements. Aici am inclus uh, necesitatea unei activități economice reale în statul de destinație, astfel încât să nu apară doar o firmă fantomă în statul de destinație. vrem să îi ajutăm pe cei care vor să fie mobili pe piața internă, să le dăm posibilitatea de a-și exercita acest drept la mobilitate și la libertatea de stabilire. Mai multe grupuri politice au înaintat amendamente cu următoarele cerințe, și anume ca sediul social și cel administrativ al unei societăți să fie în același loc. Susțin această idee și aș ruga pe cei care au introdus acest amendament să-mi ofere mai multe detalii. Cu siguranță această chestiune va fi discutată și la reuniunea raportorilor din umbră. Alte amendamente mai multor grupuri politice la Articolul 86F sunt beneficiați de asemenea de susținerea mea. Și în fine mai avem și amendamente care vizează simplificarea cerințelor de raportare. Nu vreau să intru în mai multe detalii aici. Eu cred că avem posibilitatea să aprofundăm aceste lucruri la reuniunea raportorilor din umbră care va avea loc uh, după această întâlnire. Trebuie să vedem ce valoare adăugată ar avea aceste amendamente. Și apoi au existat amendamente și în ceea ce privește expertul uh, independent. Uh, sunt unele amendamente care solicită doi experți, alte amendamente spun să avem încredere în uh, autorități, să lăsăm acest lucru la marja de apreciere a acestora, dacă doresc să implice sau nu un expert. Eu um, Cred că cel mai important lucru este să asigurăm certitudine uh, juridică și um, să nu creăm povere administrative suplimentare pentru companii. Și sper că toate aceste idei le vom putea discuta în uh, detaliu la reuniunea raportorilor din umbră. Oui, merci. Domnul Cira, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, sigur, vreau să mulțumesc Eveline pentru toată munca depusă la acest dosar și vreau să spun, pentru că trebuie să explicăm uh, amendamentele, trebuie să mergem foarte rapid, pentru că toți suntem de acord, până la urmă nu mai e decât, decât o chestiune de formulare. Trebuie să ca sindicatele de asemenea să fie implicate mai mult în cadrul acestor operațiuni de uh, transformare și așa mai departe, trebuie să consolidăm deci principiul după conform căruia uh, întreprinderile mici să nu se mai supună acelorași reguli ca cele mari și uh, ca activitatea sindicatelor să poată fi mai eficientă. În ceea ce privește uh, sediul real, trebuie să ne asigurăm că nu există fraude în, cadru, în cazurile în care cineva apelează la un uh, mutare fictivă în alt stat membru pentru a evita plata unor uh, impozite sau uh, asigurări sociale. Deci transparența este foarte importantă și trebuia să spun acest lucru. Și încă ceva, ne dorim ca aceste operațiuni să fie tratate în mod corect, astfel încât să nu dea naștere unor probleme pentru cei care efectuează aceste operațiuni în mod corect. Deci ne dorim și noi simplificarea procedurilor. Thank you. Mulțumesc domnul de Grandes. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau ca acest lucru să se întâmple cu rapiditate pentru că nu avem mult timp pentru evaluarea amendamentelor. Pentru... Avem timp la reuniunea raportorilor din umbră și acolo putem să discutăm mai în detaliu și să ne completăm pozițiile cu privire la amendamentele raportorului și a restului raportorilor din umbră și am doar o observație de ordin general. Vreau să-i mulțumesc lui Reiner, raportor pe acest aviz, cu privire la mobilitatea sa, pe care o cunoaștem, fiindcă face parte din personalitatea lui. Am discutat, am uh, făcut schimb de opinii și o să o facem detaliat în reuniunea raportorilor din umbră. În orice caz, mulțumesc și celorlalți raport pentru efortul făcut. Am citit documentul și am observație de ordin general. Cred că obiectivul amendamentelor nu trebuie să fie să creștem sarcinile administrative pentru companii uh, la acest gen de operațiuni. Asta nu poate decât să înrăutățească pachetul și în plus se contravine dorinței noastre de a avea o, o procedură unificată la nivel european, trebuie să respectăm și subsidiaritatea pentru a garanta o eficiență maximă. Cred că extinderea drepturilor lucrătorilor, dincolo de ceea ce se prevede inițial în propunerea Comisiei, respectă o eroare cu respectul cuvenit. Avem sistem de consultare, informare și participare a angajaților și dacă creștem, atunci creștem sarcinile administrative pentru companii, ceea ce mi se pare corect și asta se regăsește în uh, poziția raportorului, este ce ne-a spus domnia sa. Transformări, fuzionari, diviziuni, care se produc într o lumea normală în care trăim și evident că generează riscuri care pot afecta drepturile lucrătorilor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să creștem clauzele de salvgardare pentru situațiile excepționale, decât pentru clauzele, ca, cauzele excepționale. Dar nu vrem să schimbăm total lumea muncii, pentru că aceasta este perfect reglementată în alte directive și nu vrem să creștem birocrația în mod inutil. Atitudinea mea o cunoaște raportorul, este o atitudine deschisă, favorabilă, să discutăm logic toate aceste poziții Cred că asta um, se poate face cu bună credință și eu o să colaborez direct cu doamna raportor pentru a ajunge la consensul necesar. Vom asculta părerea și celorlalți raportori din umbră și sperăm să putem ajunge la o poziție eficientă care să reflecte și să garantizeze că noile mișcări libere ale companiilor într-o lume globalizată și situația nouă care poate apărea, toate acestea sunt argumente bune pentru uh, creșterea de locuri de muncă. Și sigur trebuie să asigurăm protecție pentru lucrători, eh, încercând să împiedicăm posibilele fraude, dar nu să pornim de la ideea că fraudele vor exista, să mergem pe bună credință și să oferim garanții dacă aceste lucruri se produc în cazuri excepționale. În orice caz, invoc aici subsidiaritatea. Trebuie ca multe dintre aceste aspecte să fie rez- rezolvate la nivelul statelor membre. Să nu încercăm ca Europa să rezolve uh, totul. Mulțumesc. Uh, thank you, uh, Mr. Marinu Pintu. Domnul uh, Pintu. Domnule președinte, vreau să protestez pentru că nu avem aici echipă de interpretare. Sunt uh, privat uh, de dreptul de a vorbi în limba mea natală uh, și în propria mea limbă, în portugheză, și cred că este inadmisibil ceea ce s-a întâmplat astăzi aici. Acest lucru nu este permis trebuie mai mult respect față de deputați. I fully agree with you. We have not been informed that sunt de acord cu dumneavoastră. Am fost informați că nu am putut uh, de beneficia astăzi de uh, interpretarea în limba portugheză. Nu pot vorbi portugheză pentru că nu am interpretare în limba portugheză. On vient de nous dire que le portugais est maintenant couvert. Euh, euh, tu peux t'exprimer en portugais. Ah, je peux... Poți vorbi în portugheză, dar nu poți asculta uh, interpretarea în portugheză. Da. Le protest el. Dar protestul meu rămâne. Nu am uh, interpreți și este inadmisibil. Uh, Mrs. Uteland. Thank you, Chair. Doamna Sitelana, mulțumesc um, raportoarei Evelyn. Este uh, bine, după părerea mea, ca societățile să aibă dreptul să uh, se mute peste frontiere, să aibă șansa de a uh, crește și de a progresa, dar trebuie pentru asta să asigurăm un cadru transparent și corect pentru a promova um, piața unică. Credem că ar trebui de asemenea promovat principiul uh, sediului real, pentru că firmele trebuie să aibă posibilitatea de a se uh, muta dintr-un stat membru în altul, însă numai în situația în care se mută sediul central cu adevărat și în care activitatea economică se uh, mută dintr-un stat membru în altul. Asta respectă principiile libertății circulației, uh, pentru că dacă nu s-ar respecta acest principiu, uh, s-ar încălca valorile europene. Trebuie să găsim, deci, o soluție durabilă pentru a uh, opri răspândirea firmelor tip cutie poștală. Propunerea mai poate fi deci îmbunătățită. Mai mult, uh, propunerea cu privire la informare, consultare și participare a lucrătorilor are nevoie de îmbunătățiri ca să ne asigurăm că lucrătorii vor putea să uh, își ia măsuri de protecție față de anumite decizii ale uh, consiliilor de administrație. Ar trebui să crească de asemenea standardele de protecție la nivel european, nu să scadă. Am observat că domnul Fos și domnul de Grand Pascal de la PPE au propus amendamente pentru a introduce un prag fix al numărului de angajați, care este de 500 pentru a angaja participarea angajaților. Asta se practică în Germania, într-adevăr, dar eu venind din Suedia, unde avem un uh, uh, avem reguli foarte stricte cu privire la participarea angajaților, am dorit ca uh, și unde, în, uh, unde pragul pentru participarea angajaților este de 25, credem că pragul de 500 este mult prea mare. Pe de altă parte, această propunere este una dintre două propuneri legislative care mm, ar trebui luate în considerare împreună. Mulțumesc. Thank you as well. Does the... Mulțumesc. Comisia dorește să ia cuvântul? Pe scurt, vă rog. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului și întregului uh, Parlament. Ați uh, făcut progrese foarte rapide pentru um, pregătirea acestui raport și vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat de acest pachet destul de complex și au făcut amendamente. Înțeleg că uh, sunt multe amendamente, ceea ce arată interesul dumneavoastră. Comisia a încercat să găsească un echilibru bun între protecție și facilitare pe a uh, dreptului la liberă circulație pentru companii. Acest lucru a fost menționat de raportor și ne-a preocupat și pe noi cum să reducem birocrația, cum să păstrăm în același timp certitudinea juridică și siguranța pentru lucrători. Aceste lucruri uh, uh, le avem în comun Comisia și Parlamentul ne dorim și noi um, un uh, echilibru corect și uh, suntem convinși că acesta poate fi negociat. De asemenea, vă putem uh, ajuta să negociem împreună soluții de natură tehnică. Încercăm cu această propunere să sprijinim um, IMM-urile, în timp ce companiile de Uh, mari dimensiuni pot folosi sistemul actual de fuziuni și transformări. Domnul europarlamentar Durand a spus că toate tipurile de operațiuni trebuie incluse, astfel încât să nu fie niciun fel de piedici în operațiunile transfrontaliere. Și de aceea am inclus aici toate cele trei tipuri, transformări, uh, fuziuni și diviziuni. de ce am ales anumite soluții. Tot din cauza jurisprudenței uh, și tot de aceea nu am propus uh, principiul uh, sediului real pentru fiecare mutare în parte. Considerăm că acest uh, lucru uh, nu ar fi acceptat și vrem să subliniem faptul că toate statele mere care au acest principiu al uh, sediului real uh, pot păstra acest sistem în continuare ca parte a regulilor de înființare a uh, companiilor. Cât privește pragul pentru angajați, am ales un anumit sistem proporțional pentru a ține cont de în regulile cu privire la participarea angajaților din fiecare stat membru. Așa am ajuns uh, să uh, venim cu ideea celor 4 cincimi. Regula celor 4 cincimi. Vrem să mulțumim și pentru um, acest uh, program foarte rapid um, acest calendar foarte ambițios pe care Parlamentul l-a impus pentru discutarea, discutarea acestui uh, pachet. Sperăm ca pachetul să fie adoptat în cadrul actualului mandat parlamentar și vă putem asigura că noi, Comisia, o să facem totul în acest sens. Mulțumesc. Uh, so this is uh, for the file. Mulțumesc. Acum uh, cum spunea domnul raportor, adoptarea este planificată pentru 19 noiembrie. Așa este, doamnă? Știu că toții sunt pregătiți și așteaptă voturile, dar pe final, totuși, pentru că s-a făcut referire la foarte multe aspecte. Vrem să fim rapizi, să ținem împreună ambele dosare pentru că se leagă în ceea ce privește conținutul, însă a fi rapizi, rapizi nu înseamnă acum să mergem așa pompieristic. Uh, diavolul se ascunde în detalii, de aceea va trebui să discutăm lucrurile pendelete, va trebui probabil să avem mai multe reuniunea raportorilor din umbră și, încă o dată, obiectivul este de a avea certitudine juridică, dar în același timp și libertatea pentru companiile din um, Europa pentru a le garanta mobilitatea. Vreau să mai susțin uh, încă o dată ce a spus și domnul de Pinto. Trebuie să putem nu doar vorbi în propria limbă, ci și să o ascultăm, pentru că este de multe ori obositor să asculți interpretare în altă limbă și toți deputații trebuie să beneficieze de aceleași drepturi. Nu contează dacă vii dintr-o țară în care unde <clears throat> numărul de deputați este mai numeros sau nu. Yes, I fully agree. Uh, now <clears throat> Bun. Acum vom trece la vot. Deci, <laughs> da. Trebuie sortate pe căprărica, nu știu, vreo câteva. We have two, two SND too many. Avem uh, două voturi uh, S&D în plus. Unul în plus? Haideți! So it seems to be okay. Acum se pare că e în regulă. Vă rog să vă introduceți uh, cartelele de vot. Nu acceptăm cărți de credit. Ok. So, <clears throat> we begin with... Deci, începem cu raportul meu cu privire la publicarea electronică a jurnalului oficial un vot. We are missing one, one more. Ne mai lipsește un vot. Okay, let's close it and it has been adopted. Se adoptă. Continuăm cu raportul domnului Maștalca, protejarea lucrătorilor. Amendamentul 13. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendment 2 in Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 5 și 18 pentru, împotrivă, verificăm electronic, vă rog. One EPP too many. We have one EPP too many voting. If, if you wish, I, I will not vote. Yeah, so I, I, I cease to vote, okay dacă doriți, nu votez eu, e un vot în plus de la PP. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 21, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă. Aș vrea să verificăm. Se adoptă. Apoi 8, 21 și 23 pentru împotriva Aș vrea să văd mai multe mâini ridicate, vă rog. Închidem votul. Se adoptă. 9 și 24 pentru, împotriva, abțineri, respins. S-a adoptat, deci, 25 nu, mai iertați, spune domnul președinte. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri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 Acum votăm opinia în ansamblul său pe cale electronică. And it has been adopted. <clears throat> Congratulations. Felicitări, domnul Maștalca. Avizul este adoptat. Încă un aviz din partea domnului Maștalca în legătură cu durabilitatea lanțului alimentar. Amendamentul 29 se adoptă, compromisul 28 se adoptă, 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva, verificăm la 31. Și se adoptă. 32 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 151 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotriva, verificăm la 163, vă rog. and it has been rejected. A fost respins. 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 167 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 168 pentru, împotriva Haideți să verificăm 168. Se respinge. 170 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotriva, abțineri, respins. Haideți să verificăm. Respins. 165 pentru împotrivă. Hai să verificăm 165. Yes. It has been adopted. Se adoptă 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins 171 uh, pentru, împotriva, la 171 verificăm. Se adoptă. 172 pentru. Nu, mă iertați, spune domnul președinte. Amendamentul 40 pentru împotrivă Verificăm aici, vă rog. Care Respins. <laughs> ok, uh, we repeat the vote. Haideți să repetăm votul. 40. On 40. On... La 40. Respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, aș vrea să verificăm la 43. and it has been rejected. A fost respins. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. <coughs> nu. Haideți să verificăm, să ne asigurăm. Pentru că văd că se schimbă majoritatea tot timpul. It has been adopted. Se adoptă. 46 pentru, împotriva abțineri respins. 180 pentru, împotriva abțineri. Trebuie să verificăm. And it has been rejected. <clears throat> se respinge. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Verificăm. Sorry, my mistake. Am greșit, se adoptă. Trecem la 46 atunci. ...182. Eu am greșit 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Suntem la 182 acum. Sau eram la 182. Și acum 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. trei pentru, împotrivă. Verificăm 183, vă rog. Se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, Aș zice că se adoptă, dar trebuie să verificăm. Se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm încă o dată. 187 se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 și 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 pentru, împotrivă, Bun, 189. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 196. Cred că se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm compromisul 18. se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2 și 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 211 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 211. Adopted. Se adoptă. 2.12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2.14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 215 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 2.16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, verificăm 216. Da, eu am greșit, se adoptă. 2.18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 219 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 220 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Verificăm. Doamna Hautala amendamentul doamnei Hanta la 220. Se respinge. Uh, 220. 221 pentru. Against. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 223 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 225. se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 226 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 76 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 227 pentru, Împotriva, abțineri, 228 pentru, Împotriva, abțineri, se respinge, 229 pentru, Împotriva, abțineri, se respinge pentru, împotriva abțineri se adoptă 77 pentru, împotrivă abțineri se respinge 2, 3, 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 2, 3, 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. treizeci trei pentru, împotrivă, verificăm. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Da, se adoptă. 2, 3, 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2, 3, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2, 3, 6 pentru, împotrivă, abțineri, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 80, vă rog. Se respinge. 2, 3, 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2.40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 2.41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 2.43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 244 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 245 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 246 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 247 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se, respins, 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 249 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 253 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 84 pentru, împotrivă, 84. 257 s-a adoptat, deci trecem la 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 259 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 și 260 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 261 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 262 pentru, împotrivă, abțineri, <clears throat> respins, 263 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 264 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 265 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 266 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 268 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 267 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm 267. se adoptă. 269 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă. Putem verifica, vă rog, amendamentul 2. Se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, nu? Bun. Greșeala mea, spune președinte. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri respins. 100 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri respins, 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 105 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru împotriva abțineri respins 11 pentru împotriva abțineri respins 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 114 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm 114. Oh. slightly, slightly, slightly adopted. Adoptat cu la limită așa. 113 pentru, împotrivă, Vă rog să ridicați mâna. Încă o dată, 113 pentru, împotrivă. Ah, sorry. My mistake. So, uh, one more attempt, please. Uh, one... Încă o încercare, 113 pentru, the vote is rather long, you know, so forgive us. Uh, so we are... Ne cerem scuze. Suntem la 115, de fapt, acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm amendamentul 16. Îmi cer scuze, spune președintele. Se adoptă 16. Continuăm cu 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 127 pentru, împotrivă, We adopted, compromise 7. Am adoptat compromisul 7, deci uh, sărim la 127. Deci încă o dată pentru, împotrivă, abțineri, respins, compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 139 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 140 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 141 și 24 pentru, împotrivă, abțineri respins, 142 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri respins. Doamna Hautala. Înainte să ajungem la votul final, este obligația mea să spun că sunt foarte surprinsă că această comisie vrea să sporească caracterul secret și opacitatea evaluării de risc, uh, spre deosebire ce a vrut să facă comisia de a spori transparențe. Și singura mea șansă este să votăm împotriva acestei propuneri pentru că această comisie altfel uh, votează pentru mai puțină transparență și mai multă confidențialitate. Iată acum votul final, vot electronic. Two more. No. Bun și se adoptă, deci felicitări domnului Maștalca. Îmi permiteți să spun ceva, domnule președinte? Vă rog. Am fost informat că domnul Mastalca dorește ca numele său să fie eliminat de pe acest raport. Am luat notă de acest lucru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 împotrivă, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă, abțineri respins, 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 17 pentru, împotrivă, abțineri respins, 18 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 19 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 20 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 21 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 22 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 23 Vot cu apel nominal. Respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 29 pentru, cer scuze, 29 vot electronic. Respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 vot electronic. Respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final. Acum vot electronic. It has been adopted. Se adoptă cu unanimitate de voturi. Felicitări domnului Radiev. Iar acum avem un vot Cu privire la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei, vom vota electronic. And that has been. Și se adoptă. And the next vote is going to be in camera. Iar următorul vot uh, va avea loc uh, în spatele ușilor închise, dar mai târziu.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 This is this one. So, we... Așadar, v-aș ruga să continuăm cu punctul 14. Informarea Comisiei cu privire la These are uh, So are ready. So, the fourth trilogue. Deci, cel de-al patrulea trialog cu privire la regulamentul propus în ceea ce privește exercitarea drepturilor de autor a avut loc uh, luni, pe 8 octombrie. A fost primul trialog uh, în decursul președinției austriece. Acest uh, trialog și-a propus să ajungă la un acord uh, pe toate problemele politice. În primul rând, uh, extinderea principiului țării de origine, apoi a sferei de aplicare a originii și apoi a tehnicii de injecție directe. În primele trei trialoguri nu s-a avansat, iar la această a patra întâlnire, Consiliul a propus schimbarea formei juridice a acestui instrument uh, din regulament în directivă pentru a reuși să se găsească o soluție între statele membre, în special în ceea ce privește chestiunea injecției directe. Discuțiile au durat până la miezul nopții și s-au dovedit a fi foarte productive. S-au făcut progrese substanțiale în ceea ce privește extinderea principiului țării de origine cu o reformulare uh, reformulare propusă a articolului 2 și a considerentelor aferente pentru a ține cont de poziția Parma, Parlamentului, cum că ar trebui acoperite doar programe produse de către organizațiile acțiile de difuzare în uh, propria instituție și nu și coproducțiile. În plus, definiția mediului gestionat a fost agreată unde un operator oferă o a, uh, transmisiune securitizată către utilizatori. La considerentul 12 au avut loc de asemenea discuții. Când e vorba de tehnica injecției directe s-a ajuns la un acord pentru a include prevederi în acest sens, înțelegerea fiind că forma instrumentului va fi schimbată din regulament în directivă. Formularea concretă a prevederii mai trebuie discutată. Ideea efectuării unei evaluări de impact pe această chestiune mai rămâne de asemenea de soluționat. Un al cincilea trialog va fi stabilit în speranța că uh, dosarul va putea fi agreat cu această ocazie. Totul funcționează pe baza principiului nimic nu este agreat până nu se agrează totul. Dau uh, cuvântul uh, eurodeputaților care doresc să intervină pe marginea acestui trialog de noapte. Văd că nu este cazul. Dorește Consiliul sau Comisia să intervină? Văd că nu e cazul. Deci, putem încheia acest punct și să continuăm cu punctul 15, informare a Comisiei cu privire la negocierile purtate pe marginea directivei privind dreptul de autor. Domnule Fos, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ne-am întâlnit pentru primul trialog și am uh, discutat în general uh, prioritățile politice ceea ce cuprinde și articolele 11 și 13 pe care noi le-am evidențiat ca puncte politice prioritare, ceea ce nu e greu în cazul acestora două. De asemenea, am făcut schimb de opinii cu privire la mandatele uh, care vizează articolul 3, dar și articolul 14, remunerația corespunzătoare și de asemenea articolele 14 până la 16a în ceea ce privește întâlnire pregătitoare de ordin tehnic, convenisem ca să încercăm să finalizăm dosarul în cursul președinției austriece și să profităm în acest sens de întâlnirile pregătitoare pentru trialoguri. Am lucrat pe marginea unui document pe mai multe coloane <clears throat> și s-a pus și întrebarea legată de temeiul juridic. Și aici, în cursul procedurii noastre din Parlamentul European, să inițiem și procedura legată de temeiul juridic, pentru că a apărut această întrebare de a include și alte două articole și am convenit cu privire la datele viitoare pentru 26 noiembrie, 13 decembrie, iar pe 25 octombrie se pune întrebarea dacă vom fi în măsură să facem acest lucru, însă acest lucru se va clarifica în timp util, astfel încât în momentul de față plecăm de la premisa că ar avea loc patru astfel de trialoguri cu alte întâlniri pregătitoare și avem încredere că am putea reuși. Articolele 3 până la 6 sunt prevăzute pentru viitorul trialog 14A până la 16A, 10A și 12A și o, un prim schimb de opinii în ceea ce privește articolele 11 și 13. Sigur că articolele 11 și 13 nu vor putea fi finalizate atât de repede, dar uh, vrem să începem din timp pentru ca lucrurile să poată evolua. Atât. Mulțumesc. Any comments from... Observații din partea membrilor? Se pare că nu e cazul. Atunci închidem punctul 15 și Mergem la punctul 16. Proiectul de aviz cu privire la solicitările transfrontaliere de restituire a operelor de artă și bunurilor culturale uh, care au fost uh, capturate în timpul conflictelor armate. So I'm, informed that this report has been available only in... Sunt informat că acest raport e disponibil doar în limba engleză, că a apărut doar ieri și vom lua asta în considerare când stabilim termenele limită. Ideea este aici uh, că um, solicitanții persoane private care solicită returnarea operelor uh, de artă și bunurilor culturale de care sunt depozitați în timpul războaielor au uh, mari probleme în recuperarea acestor bunuri și atunci uh, încercăm să facilităm acest proces. Elementul transfrontalier este prezent în cele mai multe cazuri când e vorba de bunuri uh, culturale sau uh, obiecte de artă vândute, de exemplu, la licitație la Londra. acest lucru nu atinge, atingere, nu atinge atingere uh, principiului liberei circulații. În 2003, plenara Parlamentului a adoptat o rezoluție care solicita statelor membre să ia toate măsurile pentru a crea un mecanism ce ar fi urmat să favorizeze returnarea bunurilor și a operelor de artă către proprietari. Însă problema a rămas parțial nerezolvată de atunci și există încă riscul ca actualele conflicte armate să dea naștere unor noi cazuri. De aceea ne-am uh, propus să întocmim acest uh, aviz legislativ. Încercăm să creăm posibilitatea creării unui mecanism alternativ de soluționare a disputelor care să fie mai uh, eficient și să dea soluții mai uh, Uh, echitabile, fiind în același timp mai flexibil și ne supunându-se atâtor rigori. Mai mult, se examinează posibilitatea înființării unor cataloge comune pentru a putea urmări mai ușor circulația obiectelor de artă și bunurilor culturale. Avizul ține cont nu numai de problemele din trecut, ci încearcă și să rezolve sau să prevină ceea ce s-ar putea întâmpla pe viitor în cazul unor astfel de deposedări prin forță sau uh, unor vânzări forțate de obiecte culturale și obiecte de artă dar uh, se pare că nu vrea să ia nimeni cuvântul pe această temă, nici comisia. Atunci, termenul pentru amendamente este 15 noiembrie, nu, 5 noiembrie, mă scuzați, și 20 noiembrie este data votului în comisie. Asta a fost uh, la punctul 16 și cu asta am încheiat programul de dimineață. Vă urez poftă bună și ne vedem la două și jumătate.